la ora 9 dimineața și apoi de la ora 15 până la miezul nopții. Dezbaterea a fost, uh, uh, ordinea de zi a fost publicată și se poate găsi pe site-ul de internet al Parlamentului European. Iată că până la sfârșitul